Dragi colegi, vă rog să vă luați locurile ca să începem. Bună dimineața, dragi colegi. Doamnă Harris, vă văd rucsacul. Bună dimineața. Îmi cer scuze pentru întârzirea cu care începem. În această dimineață vom discuta mai întâi impactul Tratatului de la Lisabona în domeniul libertății, securității și justiției. Uh, și consecințele intrării în vigoare al acestui tratat um, asupra acestui spațiu și apoi vom vorbi despre SWIFT și PNR în prezența domnului Johnson Fall, care va veni la ora 10. Deci vă propun să nu mai întârziem, să începem dezbaterile. După cum știți, de ieri uh, funcționăm conform unui nou regim și astăzi vom discuta consecințele pe care le va avea acesta, mai ales în ceea ce privește noul rol al Parlamentului European în acordurile internaționale, dintre care am menționat deja două, și impactul Cartei Drepturilor Fundamentale, care, ni s-a spus, este obligatorie, se aplică în mod juridic, chiar dacă mie nu mi-e clar cum și care vor fi, va fi impactul opt-out-urilor dar pentru a ne explica mai bine lucrurile, dau cuvântul doamnei Pasos de la Serviciu Juridic, care ne-a trimis și o notă cu uh, câteva idei um, pregătitoare pentru această ședință. Domnule Pasos, vă rog să ne dați această scurtă, să ne faceți această scurtă introducere. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus, uh, v-am trimis un, un rezumat uh, care să servească de bază discuției de astăzi. M-am gândit să organizez uh, prezentarea în trei părți. Întâi să vă spun de unde venim și unde ne aflăm acum, o, tratat, între tratat, o comparație între tratatul de la Nisa și um, cel de la Lisabona. A doua parte detalii legătură cu situația actuală um, acordurilor semnate de Consiliu, dar încă nu încheiate. Și dacă credeți că avem suficient timp la dispoziție, poate ar fi interesant să avem și un schimb de opinii în legătură cu modul în care această comisie ar putea funcționa pe viitor, s-ar putea implica în negocierea acordurilor internaționale în general. Doamnă președinte, nu cred că trebuie să intrăm în prea multe detalii în legătură cu articolul 24 din Tratatul Uniunii Europene de la Nisa și prevederile de acum. Dar, foarte pe scurt, în trecut uh, era vorba de o structură interguvernamentală pentru um, spațiul de securitate, libertate și justiție, într-o prevedere combinată cu PESC în articolele 24-38 se referă la pesc și alte chestiuni cu caracteristici care nu mai există. De exemplu, un negociator care nu este comisia în sine, um, conform uh, comisiei, uh, metodei comunitare, ci președinția Consiliului, unanimitatea în Consiliu și un rol foarte limitat al comisiei care nu poate decât să ajute să um, fie lângă președinția Consiliului, fără niciun rol practic pentru Parlamentul European și fără control din partea Curții de Justiție. Un alt element este posibilitatea statelor membre să exprime o rezervă națională care a fost folosită de mai multe ori în acordurile care încă nu au fost finalizate ca PNR-ul în care 11 state membre au folosit posibilitatea din articolul 24 aliniatul 5, ceea ce înseamnă că se poate aplica această prevedere uh, și dacă, uh, dacă statele membre aplică acordul, lucru care pune probleme, după cum știți. Acum, cu tratatul uh, de la Lisabona, Uniunea Europeană are personalitate juridică, articolul 47, avem votul cu uh, Um, majoritate calificată în Consiliu ca regulă generală și Parlamentul și Consiliul uh, funcționează conform codeciziei care este uh, procedura uh, legislativă ordinară. Alt element interesant cu Tratatul de la Lisabona este că există o singură prevedere pentru acordurile internaționale în general, procedura pentru negocierea acestora. Și în domeniul acordurilor din cadrul PESC. E vorba de articolul 218 cu detalii legătură cu ce face Consiliul pentru a deschide negocierile, a încheia negocierile, a semna acordurile și prevederi privind aplicarea, cine negociază, uh, cum trebuie să fie formată echipa de negociere, cine hotărăște. Regula este că Comisia este uh, negociatorul, chiar dacă la PESC înaltul reprezentant face acest lucru. Regula cea mai importantă pentru comisia dumneavoastră este faptul că e nevoie, că, că trebuie să fiți de acord cu aceste acorduri internaționale semnate de Consiliu pentru în, în domeniul libertății, securității și justiției. Articolul 26b spune că Parlamentul trebuie să-și exprime acordul în cadrul acestei proceduri obișnuite. Acum, întrebarea care vă, răspunsul la întrebarea care vă interesează cel mai mult este și acum cum vor arăta lucrurile, ce se va întâmpla cu acordurile care au fost semnate, dar nu au fost încă încheiate. Avem noroc că nu au fost încheiate, pentru că dacă ar fi fost încheiate, nici nu le-am mai discuta acum. Dar, având în vedere că au fost doar semnate, recuperăm acum uh, procedura din tratatul de la Lisabona, conform articolul 218 care se va aplica. Este important să facem o distinție între semnarea tratatelor și încheierea tratatelor. Semnătura nu, este, nu are forță juridică. Conform uh, Convenției de la Viena, reprezintă doar un acord privind textul al părților contractante și pă- părțile se angajează să nu frustreze obiectul și scopul acestui acord, dar nu înseamnă că dacă se semnează um, acordul, dacă nu se menționează în mod specific în tratat că semnătura înseamnă aplicare, uh, Conform regulilor generale, semnarea nu înseamnă că părțile trebuie deja să aplice tratatul. E nevoie de ratificare sau uh, încheiere a tratatului. Acesta este cuvântul folosit de obicei în tratate. Toate aceste acorduri care au fost semnate, cred că avem șapte astfel de acorduri, Consiliul va trebui să ceară acordul Parlamentului în legătură cu acestea. Este clar, va fi nevoie de acest acord. Deci ne așteptăm din partea Consiliului să trimită o scrisoare în care să ceară aprobarea Parlamentului European. Nu este la discreția Consiliului să facă acest lucru, este o obligație din punct de vedere juridic, legal și Consiliul trebuie să facă acest lucru cât de repede. Conform uh, principiului cooperării loiale, Parlamentul se așteaptă ca Consiliul să facă acest lucru în timp util. Avem două posibilități. După ce Consiliul trimite această scrisoare Parlamentului, sau Parlamentul își dă acordul, este de acord deci cu acest acord, acest tratat așa cum a fost el semnat și astfel uh, Consiliul încheie tratatul și acesta intră în vigoare, va fi obligatoriu pentru Uniune, sau Parlamentul nu își exprimă aprobarea, spune că nu este de acord cu acest acord, așa cum a fost el semnat, și acum întrebarea se pune. În acest caz, poate această comisie sau Parlamentul să ceară comisiei să renegocieze acordul? Răspunsul meu este nu, pentru că acordul a fost deja semnat. Deci nu se poate cere comisiei, chiar dacă ați semnat, n-aveți decât să redeschideți negocierile. Poziția noastră este sau ne exprimăm acordul sau nu ne exprimăm acordul și dacă nu îl explicăm, atunci acordul nu poate fi încheiat, nu va avea efecte juridice și dacă Uniunea dorește să meargă înainte, Comisia va trebui să negocieze un nou acord. Dar, bineînțeles, trebuie să facem următoarea distinție. Nu președinția Consiliului mai eh, ar mai face aceste negocieri, ci Comisia. Și probabil Comisia va propune Consiliului, va face o propunere de decizie cu, pentru um, încheierea acordului. În ceea ce privește aplicarea provizională a acestor șapte acorduri, majoritatea au aplicație provizională, adică dacă Parlamentul nu își exprimă aprobarea, obligația provizională se încheie, lucru prevăzut clar în articolul 25 din Convenția de la Viena. Dacă o parte nu dorește să încheie un acord, aplicația provizională nu mai este în vigoare. Toate aceste proceduri aplicate privind aceste um, acorduri, privind articolul 24 liniatul 5. Toate acestea cad pentru că nu mai există temeiul legal. Și acum voi explica situația Regatului Unit, Irlandei și Danemarcei. Trebuie aplicate protocolele 21 și 22 în acest sens. În încheiere, domnule președinte, 2-3 minute voi vorbi despre cum vedem noi viitorul rol al Parlamentului European, având în vedere că trebuie să ne exprimăm acordul, o schimbare foarte importantă pentru um, comisia dumneavoastră, ca și pentru comisia INTA, care acum trebuie să-și exprime uh, Uh, acordul, la fel și uh, Comisia pentru Pescuit. Iată modificări majore pentru acest Parlament și poate ar trebui să ne organizăm mai bine pentru a ne uh, exprima acordul în cele mai bune condiții. Primul lucru, în articolul 218 liniatul 2, care este principala prevedere pentru negocierea acordurilor, Consiliul este cel care dă mandatul pentru negociere. Așa era și în trecut. Pe baza unei propuneri de directivă pentru negocieri propuse de Comisie. Parlamentul nu este implicat în această fază, ca și astăzi. Consiliul este singura instituție care poate da Comisiei mandatul de a negocia. Asta spune tratatul, dar cred că în practică Comisia poate să transmită propunerea de directivă pentru negocieri nu doar Consiliului, ci și Parlamentului European. Cred că ar fi logic să fie așa. Pentru că, având în vedere că principiul va trebui să-și exprime aprobarea în legătură cu acordul negociat, ar fi bine ca Comisia să știe ce dorește Parlamentul să se stipuleze în acest acord. Ar fi bine să știe aceste lucruri chiar de la început, când încep negocierile, în loc să, știe doar, să afle doar la sfârșitul negocierilor că până la urmă Parlamentul sau o anumită comisie dintr-un, din uh, Parlament uh, ar fi ținut neapărat să aibă o anumită prevedere într-un acord internațional. Deci, chiar dacă nu există această prevedere în uh, tratat, cred că Comisia ar trebui să transmită propunerile directive pentru negocieri și Parlamentului. Și nu ar, este imposibil ca Parlamentul sau Comisiile de Resort uh, să stabilească precondiții pentru uh, acordul lor uh, ulterior. S-a întâmplat deja acest lucru. Raportul Leinen din mai anul acesta în legătură cu tratatul, cu impactul tratatului de Lisabona asupra Parlamentului și aceste condiții prealabile ar însemna că Comisia, practic, ar fi în situația, practic, de aproape două mandate, unul din partea Consiliului și unul din partea Parlamentului. Dacă am putea evita acest lucru, având un acord între Parlament și Consiliu, ar fi mult mai bine rolul Parlamentului European în timpul negocierilor. Există o nouă prevedere în, în tratat, articolul 218 aliniatul 10, stipulează că Parlamentul va fi informat um, de către Comisie în toate stadiile procedurii. Adică acest lucru înseamnă chiar de la început. Și, bineînțeles, Comisia trebuie să aplice această prevedere și în uh, chestiune comerciale au aceleași obligații de a informa Parlamentul la același nivel uh, cu Consiliul, noul, noul Comitet 207, care este succesorul Comitetului 123, articolul 123. Nu cred că ideea este să uzupăm rolul Comisiei în calitatea sa de negociator. Mm, e vorba doar de un control asupra ceea ce face Comisia și de afirmare a condițiilor importante pentru Parlament. Dar acest lucru, bineînțeles, nu trebuie să însemne că uzurpăm poziția Comisiei în calitatea sa de negociator. Trebuie să fie clar acest lucru. Parlamentul trebuie um, să ajute Comisia să-i consolideze poziția pentru a fi uh, o forță de negociere cât mai mare. În practică, trebuie să găsim uh, o metodă de funcționare pentru că în momentul în care primim informații confidențiale, trebuie să ne asigurăm că acestea nu uh, vor fi făcute publice pentru ca succesul negocierilor să nu fie pus în pericol. Problema confidențialității informațiilor uh, este una importantă și de aceea comisia dumneavoastră va trebui să um, să instaureze o relație de încredere cu uh, comisarii de resort pentru ca aceștia să aibă încredere să transmită informațiile Parlamentului uh, și că acestea vor rămâne secrete. se mai pune și problema noului uh, cadru în domeniul uh, acestei comisii. Dacă aveți dubii în legătură cu compatibilitatea acordului respectiv cu tratatele, puteți cere curții, bineînțeles, să își exprime avizul în legătură cu această compatibilitate a viitorului acord cu tratatele. Și dacă e nevoie, puteți să cereți acest uh, aviz în procedură urgentă, conform procedurii de urgență. Vreau să mai spun uh, câteva cuvinte în legătură cu posibilitatea unor agenții, cum sunt Europolul, Eurojustul și Frontexul, să încheie acorduri internaționale. Nu cred că nu e bine acest lucru, cred că se justifică, de altfel e nevoie să fie așa, dar doresc să spun că, conform legislației actuale și deciziilor um, luate de, în legătură cu Europol, Eurojustul și Frontexul, Parlamentul nu este deloc uh, implicat, nici măcar informat, în timp ce Consiliul trebuie să își exprime acordul de exemplu, um, la acorduri uh, internaționale în care Eurobolul devine parte. Trebuie să acționăm cât mai repede. Nu spun că trebuie să acționăm cât de repede în acest sens, dar este doar o problemă pe care doriți să o menționez. E evident că ave- e nevoie de noi regulamente pentru Europol și Eurojust și cu această ocazie se poate rediscuta această problemă pentru ca Parlamentul să fie să aibă aceeași poziție ca și Consiliul. Nu este cazul astăzi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare uh, foarte clară. Sugerez să procedăm astfel. Propun să ia cuvântul colegii care doresc să adreseze întrebări, să facă observații, și apoi voi cere Comisiei și Consiliului să răspundă, după care ne vom întoarce la dumneavoastră, în așa fel încât să rămână ceva timp pentru a analiza întrebările care uh, vă sunt adresate. Mai întâi, domnul Busuțil. Mulțumesc, doamna președinte. Putem oare să clarificăm dacă vom începe dezbaterile referitoare și la SWIFT acum, pentru că e, subiectul prezentat ține, este strâns legat și de subiectul următor de pe ordinea de zi. Uh, dar mi se pare că la început noastră a spus că vom discuta problema SWIFT la ora 10, pentru că întrebările și chestiunile pe care noi le avem și observațiile pe care dorim să le facem vor fi legate de exemple concrete în ceea ce privește această interpretare uh, juridică. Ne puteți da vreo sugestie, doamna președinte? Dar văd că noastră contați pe mine. Ei bine, atunci sugerez să facem o primă rundă de întrebări pe marginea principiilor generale și a consecințelor intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și, eventual, toate observațiile referitoare la SWIFT și alte exemple concrete pot veni ulterior. Uh, dar mai întâi să analizăm introducerea făcută de domnul Pasos, să ascultăm răspunsul pe care îl va da și Consiliul, după care vom intra mai în detaliu și asta va fi probabil în jurul orei 10. Prima persoană scrisă pe listă este doamna Janine Plaschert. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește ultima observație, și anume aceea a agențiilor care pot încheia acorduri internaționale, da, sunt de acord cu dumneavoastră, asta nu corespunde absolut deloc cu uh, tendința generală a tratatului și putem să vedem împreună cu Comisia cum anume s-ar putea revizui reglementarea uh, de resorturi, reglementarea în uh, discuție pentru a remedia acest lucru. N-am să mă refer acum în detaliu la conținutul acordului SWIFT sau acordului PNR, dar sunt două cazuri destul de complicate. Dacă am înțeles foarte bine ceea ce ați spus, Parlamentul, dacă nu-și acordă uh, acordul, uh, obligația provizională prevăzută până în februarie devine caducă. V-am înțeles bine? Doamna președinte, urmează domnul Bronz. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să știu dacă această prezentare orală ar putea să, fie, să ne fie înaintată în scris. Intervine doamna președinte. În principiu aveți în căsuțele noastre poștale. Uh, au fost uh, înaintate azi dimineață. Da, mulțumesc. Atunci, întrebarea următoare este uh, aceasta. Dacă se încheie un acord Uh, și acesta și primește uh, acordul Parlamentului, lucrurile sunt clare. Dar dacă nu primește acordul Parlamentului, atunci întrebarea este următoare. Oare putem cere Parlamentului, uh, putem cere um, Consiliului să renegocieze acest acord? Și mi se pare că uh, domnul Paso spunea că nu, nu putem cere acest lucru. Ceea ce oarecum ilogic. Ce, ce se va întâmpla atunci cu acel acord? Rămâne doar așa o, pe hârtie? doamna președinte. Probabil că în acel caz va fi negociat din nou și există și posibilitatea de a avea o nouă negociere luată de la capăt. Deci, domnul Bronz. Deci e totuși posibil să fie urmat acel acord de un alt acord nou, renegociat încă de la bun început, de la zero. Da doamna președinte. Da, uh, asta ne va uh, permite să nu ținem seama de ceea ce a fost negociat uh, anterior. Urmează doamna Sara Latford. Eu am pierdut prima parte a prezentării, am ajuns cu întârziere, îmi cer scuze. Dar dacă am înțeles eu bine ce spunea domnul Pasos, ar fi bine pentru Parlament și Consiliu să aibă câteva discuții în așa fel încât să fie pe aceeași lungime de undă, dar nu știu care sunt mecanismele care ne permit acest lucru. Uh, nu putem spune decât da sau nu, ne dăm acordul sau nu, dar nu putem da indicații cum anume trebuie modificate anumite acorduri. Și Uh, beneficiul practic pentru comisia noastră mi se pare oarecum uh, destul de slab. Înainte aveam acea procedură de conciliere. Însă acum va trebui să avem un răspuns foarte argumentat, în loc să ne mulțumim doar cu da sau nu. Uh, nu am înțeles prea bine care este mecanismul care ne va permite să facem acest lucru. Cum anume acesta este formulat în tratat, în cazul în care este, și dacă nu, atunci poate trebuie să creăm acest mecanism. Doamna președinte, vom intra în detalii, dar uh, mă uit la regulamentul de procedură care conține deja anumite idei. Uh, și acum domnul Busutil. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer și eu la subiectele referitoare la acorduri și la această perioadă de tranziție între tratatul de la Nisa și tratatul de la Lisabona. Uh, știu că nu mă refer acum la, la acordul SWIFT, dar în cazul în care un acord a fost deja semnat, însă nu definitivat, din cât am înțeles eu, Parlamentul are doar uh, puterea de a spune da, suntem de acord sau nu, nu suntem de acord. Deci nu avem nicio posibilitate de a influența într-un fel sau altul aceste negocieri. Puteți confirma? Mulțumesc. Și ultimul vorbitor, domnul Alvaro. Mulțumesc, doamna președinte. Doar o scurtă întrebare. Care este majoritatea de care are nevoie Parlamentul în momentul în care votează în acest nou context? Majoritate simplă, calificată? Doamna președinte, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci aș avea și eu o întrebare care se adresează mai mult serviciului juridic, dar și Consiliului și Comisiei să uh, răspundă. Mai întâi e vorba de o observație. Cred că sugestia dumneavoastră, și anume uh, Consiliul Uh, pe o bază voluntară, informală, să fie cel care să consulte Parlamentul în ceea ce privește mandatul de negociere, mie mi se pare o sugestie deosebit de interesantă, pentru că asta va duce la un rezultat cât mai bun, un rezultat final cât mai bun, dacă există un fel de acord prealabil asupra cadrului clar de negociere. Deci e o sugestie foarte bună și mi se spune că există Uh, în regulamentul de procedură, um, articolul 90, regula 90, care se pare că poate fi aplicată și de alte, celelalte comisii și pe care ne vom putea bizui. A doua observație se referă direct la Consiliu, este adresată direct Consiliului. Într-un acord care este încă în curs de negociere și în, urma un, în spatele unor uși foarte închise referitor la contrabandă. Uh, noi suntem de părere, deși nu știm exact ce conține documentul pentru că nimeni nu l-a citit, noi suntem de părere că e un subiect foarte controversat. Ă, e vorba de pachetul Telecom, faptul că se acordă anumite competențe uh, vameșilor care pot confisca anumite calculatoare, anumite laptopuri și așa mai departe. Aș dori să știu care este poziția Consiliului pe această temă și dacă ar putea eventual să informeze Parlamentul despre astfel de inițiative în prealabil în momentul în care doresc să le includă în acorduri internaționale. Și M-aș referi la articolul 218, uh, aliniatul 10, care spune că Parlamentul trebuie să fie uh, imediat și pe deplin informat și în final, domnule Pasos, am fost foarte mirată de ceea ce a spus dumneavoastră referitor la Europol, Eurojust și Frontex care ar putea încheia acorduri. Doar săptămâna trecută Parlamentul a refuzat patru propuneri referitoare la Europol, uh, ca un, într-un semn de protest, ca un semnal, un semn de protest, semnal de protest și Uh, ca din întâmplare, aceste patru propuneri se refereau la posibilitatea pentru Europol de a încheia acorduri internaționale. Deci vedeți că e foarte interesantă această coincidență. După cum v-am spus, observațiile mele sunt adresate atât Comisiei, cât și Consiliului, cât și Serviciului Juridic. Nu știu cine este prezent în numele Comisiei. Da, văd că cineva a ridicat mâna. Domnul Bianchi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Pasos pentru această prezentare foarte interesantă și care, într-adevăr, ridică câteva semne de întrebare uh, ca și ceilalți oratori, noua procedură care prevede acordul Parlamentului prevede deci această situație în care Parlamentul poate spune nu, deși negocierea a fost încheiată. Însă într-adevăr, nu e modul cel mai eficient de a acționa. Și asta a fost subliniat de foarte mulți oratori, și anume că punctul de vedere al Parlamentului trebuie luat în considerare încă de la bun început. E o sugestie asupra căruia va trebui să ne aplicăm în continuare împreună cu Consiliul și Comisia pentru a vedea concret cum putem face acest lucru. În așa fel încât să obținem un acord interinstituțional asupra modului în care Comisia uh, informează Parlamentul pe durata negocierilor. Deci, iată un punct de plecare. După care ați spus, doamna președinte, că mai există și regulamente de procedură care au, uh, prevăd sim, uh, situații similare, dar și în alte domenii în care Parlamentul acționează deja. Și cred că, deocamdată, este cam tot ceea ce aș putea să vă spun. Într-adevăr, e vorba de chestiuni care trebuie să fie în continuare discutate la nivel interinstituțional, Uh, cu excepția cazurilor în care, uh, bineînțeles, uh, negocierile sunt deja încheiate și atunci Parlamentul dispune de, acel, de acea ghilotină care ar putea să schimbe situația în mod radical. Doamna președinte, mulțumesc domnule Bianchi. Cine va răspunde în numele Consiliului? <laughs> Aveți cuvântul, sunteți foarte curajoasă. Thank you, Madam Chair. Uh, I understand. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din câte am înțeles, vom vorbi despre SWIFT și PNR puțin mai târziu. Acestea sunt, de fapt, aspectele asupra cărora ar trebui eu să mă aplec, însă nu voi face asta acum. În ceea ce privește acordul ACTA și negocierile cu privire la acesta, voi lua în considerare comentariile dumneavoastră și poate în cursul zilei de astăzi sau put- într-o altă zi ne vom putea referi și la acest uh, subiect. Pe lângă toate acestea, dați-mi voie să spun că sunt întru totul de acord cu um, comentariile făcute de către comisie cu privire la aceste proceduri. Aceasta este și uh, poziția noastră, pornind de la articolul 218. Doamna președinte, vă mulțumesc. Dacă nu mai există alți uh, doritori să ia cuvântul, ne vom întoarce la domnul uh, Pasos. Nu, domnul Bronx dorește să ia cuvântul. Întrebare. Spuneați că acordurile sunt confidențiale până la o dată ulterioară. N-ar fi, prin urmare, dificil ca Parlamentul să-și dea avizul dacă cunoaște doar uh, subiectul general, fără a cunoaște textul. Doamna președinte, un comentariu uh, foarte bun. Poate aș putea, dacă îmi permiteți, să transmit această, acest comentariu al dumneavoastră serviciului juridic. Bineînțeles, trebuie să fim informați, nu trebuie ca aceste informații să fie confidențiale. În momentul acesta sunt. Însă, bineînțeles, apare întrebarea cât din text ar trebui să fie confidențial? De ce uh, toate negocierile trebuie să fie confidențiale? Însă aceste aspecte depășesc mult dezbaterea noastră dar ar trebui să fie discutate. Domnul Busutil acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește confidențialitatea și comisia care se ocupă de documentele eh, confidențiale în timpul negocierilor, dați-mi voie să cer serviciului juridic să ne, să ne expună părerea sa cu privire la această temă. Și de asemenea aș dori să aflu dacă, după părerea serviciului juridic, procedurile folosite în cadrul uh, negocierilor confidențiale, în cadrul uh, consultării acestor documente confidențiale, sunt uh, suficient de puternice în momentul de față. Dacă procedurile noi vor oferi Parlamentului European Uh, vor uh, întări poziția Parlamentului European în acest sens sau uh, dacă prerogativele Parlamentului ar trebui să fie revizuite. Vă mulțumesc. Apar mult mai multe întrebări, întrebări acum. Doamna Henes, da, mă întorc la Comisia Europeană. Ceream o opinia sa cu, uh, Comisiei cu privire la agenția care se ocupă de încheierea acordurilor internaționale și nu am primit niciun răspuns la întrebarea mea. Doamna președinte, înainte de a-i da cuvântul domnului Pasos, vom uh, da cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, doamna Verjean acum și mai apoi domnul Albrecht. Aș vrea să revin asupra acestei noțiuni de confidențialitate. Tratatul de la Lisabona Uh, acordă prerogative sporite Parlamentului, lucru care înseamnă, dacă nu greșesc, că Parlamentul European este recunoscut ca având, uh, ca fiind la egalitate cu Consiliul și Comisia în anumite domenii. Cred că noțiunea de confidențialitate nu trebuie să um, fie folosită pentru ca Parlamentul să nu fie implicat în aceste negocieri. Poate trebuie luate anumite precauții, dar uh, de exemplu, ni s-a spus că din cauza confidențialității nu putem fi informați de SWIFT, dar guvernele și-au informat parlamentele naționale. De exemplu, Franța așa s-a întâmplat. Și acordul SWIFT este chiar disponibil pe internet sau a fost disponibil. Deci, cred că minim, dintr-un minim de respect, Parlamentul trebuie luat în considerare acum că Tratatul de la Lisabona va fi aplicat. Domnule președinte, aveți perfectă dreptate. Parlamentul francez a fost norocos să primească aceste documente pentru că, uh, spre exemplu, în Olanda, Parlamentul nici măcar nu știa ce, ce e cu acordul acesta SWIFT. Și, în al doilea rând, bineînțeles, confidențialitatea documentelor e un lucru și disponibilitatea documentelor e cu totul altceva. Uh, ne dorim ca aceste documente să, să le parvină atât uh, parlamentelor cât și uh, cetățenilor. Domnul Albrecht, un comentariu scurt. L-am avut pe domnul Napoletano aici în comisie din partea americană și când vine vorba de confidențialitatea acordului SWIFT în special, am fost surprins că Consiliul le-a spus uh, americanilor că acest acord trebuie să fie unul confidențial. Și, de asemenea, a susținut că uh, Parlamentul uh, sau uh, camerele cam parlamentare din Statele Unite pot avea acces la, la aceste documente. Așadar, ne, ne dăm seama că situația este uh, deloc, uh, deloc una îmbucurătoare. Negociatorii își doresc ca una dintre părțile implicate să nu beneficieze de toate documentele. E clar, nu putem lua o decizie cu privire la aceste documente dacă nu le cunoaștem. Este, este vorba de o procedură care ar trebui să fie aplicată Parlamentului European. Ar trebui să îi parvină aceste, aceste um, documente. În acordul constituțional din Germania se stipulează clar că Parlamentul trebuie să controleze ce face președinția, ce face Consiliul. Fie, e vorba fie de Parlamentele Naționale, cât, fie de Parlamentul uh, European. Și ne dăm seama în momentul de față că Parlamentul European nu știe ce se întâmplă, multe dintre parlamentele uh, naționale nu știu ce se întâmplă, de fapt, și aceasta este o mare problemă. Doamna președinte, uh, când ați uh, vorbit despre acest acord dintre Uniunea Europeană și SUA cu privire la confidențialitatea um, acordului, uh, de fapt, ați uh, susținut, ați stipulat clar faptul că în cazul în care cineva din cele două părți solicită aceste documente, nu, va, nu le va primi, pentru că sunt confidențiale. Acest lucru se aplica în cazul PNR. De multe ori însă, dacă am depus uh, solicitări, am primit uh, documentele cerute, în special din partea americană, ceea ce e foarte uh, uimitor. Însă acum dați-mi voie să mă adresez Comisiei și Consiliului și voi cere reprezentanților acestor două instituții să oferă un răspuns întrebării adresate de doamna Hennes. Vă mulțumesc, doamna președinte. De fapt, răspunsesem la această întrebare în momentul în care spuneam uh, uh, că sugestiile făcute sunt interesante. Da, sunt într totul de acord. Dacă există mandate de genul acesta oferite agențiilor, trebuie să le cercetăm. Cam atât vă pot spune în momentul de față. Vă mulțumesc. Comisia este cea care trebuie să facă o propunere, mai apoi Consiliul își va stipula poziția. Până în momentul de față, la nivelul Consiliului, nu s-au discutat aceste aspecte, prin urmare nu vă pot spune care este uh, poziția clară a Consiliului vis-a-vis -vis de toate aceste uh, domenii. domenii. Doamna președinte, vă mulțumesc. Dacă nu mai există alte chestiuni uh, stingente, îi voi cere domnului Pasos să încheie dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că există patru tipuri de întrebări uh, care s-au, ve- uh, s-au vehiculat aici. Avem rolul Parlamentului după semnare, aplicațiile acestor tratate, în al treilea rând avem acordul sau lipsa acordului cu Consiliul la, în prima fază a negocierilor în ceea ce privește mandatul oferit Consiliului și a patra întrebare este cea spinoasă a confidențialitate, confidențialității. În ceea ce privește aplicarea uh, previ, uh, prevederilor, ce se întâmplă în momentul de față? Uh, Uh, toate aplicațiile provizionale se opresc acum, nu mai sunt uh, aplicate pentru că știm că toate acordurile încheiate până în momentul de față sunt, uh, sunt sau au astfel de provizii. Nu toate, au fost șapte, există șapte acorduri care au fost semnate, dar nu au intrat în vigoare. Spre exemplu, pe acordul PNR cu Australia este dispus cu, un astfel de, cu astfel de previziune. De asemenea, și acordul privind implementarea acordului uh, achiului Schengen este, are o astfel de a, uh, aplicare provizională, de asemenea și acordul SWIFT și, bineînțeles, acordul PNR cu Statele Unite ale Americii. Însă nu toate acordurile sunt prevăzute cu astfel de clauze, precum, precum acordul între Uniunea Europeană și Japonia cu privire la asistența în domeniul penal. Însă situația este clară. Aceste aplicări provizionale ajută implementarea acordurilor de către statele membre. Aceste uh, aplicații nu vor mai fi uh, în vigoare uh, în momentul în care Parlamentul uh, refuză să își dea acordul cu privire la respectivul tratat. Așadar, nu este, Parlamentul European nu este de acord cu tratatul semnat. În cazul în care lucrul acesta este val, uh, se întâmplă, atunci uh, toate aplicațiile uh, de genul acesta nu mai sunt puse în aplicare. Domnul Busutil întreba care este rolul Parlamentului odată ce tratatele sunt semnate, ce putem face. Cred că am răspuns deja la această întrebare. După părerea mea, tratatele nu mai pot fi renegociate pentru că au fost deja semnate. Așadar, statele au ajuns la un acord cu privire la text. Prin urmare, Parlamentul European nu poate decât să își dea sau nu acordul. Nu poate decât să spună da sau nu. Iar aceasta este uh, responsabilitatea care îi revine Parlamentului. După cum spunea reprezentantul uh, uh, Comisiei, uh, Parlamentul European este un fel de călău. Este, aceasta este practic o chestiune politică. Parlamentul European are dreptul să facă uz de această, acest uh, prerogativ care îi revine. Însă, bineînțeles, uh, Parlamentul ar trebui să facă uz de această, acest prerogativ doar în cazuri excepționale. Nu ar trebui să, să abuzeze de această, uh, această putere care îi revine. Tocmai de aceea eu spuneam în prezentarea mea inițială că uh, ar trebui ca între Parlament și Consiliu și Comisie să existe un consens de la bun început. Doamna Latford spunea, ne, ne întreba care este tipul de acord pe care Parlamentul îl poate încheia cu cu uh, Consiliu. Însă, articolul 2, 218 la aliniatul 2 ne spune că Consiliul uh, la începutul negocierilor va adopta directivele uh, de negociere, va, uh, le va promulga și mai apoi va semna tratatul. Aici nu se spune nimic despre Parlament. Deci, din punct de vedere juridic, doar uh, Consiliul are o responsabilitate în acest sens. E clar, tratatele respectiv această prevedere nu poate fi modificată. Însă trebuie să ne gândim cum poară în practică această prevedere. Practic, noi ne dorim ca la finalul negocierilor Parlamentul să fie mulțumit de rezultatul negocierilor, să nu fie nemulțumit astfel încât să îl, să îl respingă din stat. Prin urmare, pentru a ajunge la acest final fericit, uh, Comisia poate transmite uh, Consiliului și Parlamentului în același timp directivele privind negocierea, pornind de la prevederile din articolul 218 aliniatul 2. Iar astfel am putea obține un acord implicit a Parlamentului și Consiliului cu privire la mandatul com acordat Comisiei. Practic, acesta trebuie să devină uh, cadrul negocierilor. Practic, acest uh, consens nu face altceva decât să stipuleze clar care sunt uh, direcțiile spre care trebuie să se îndrepte Comisia în cadrul negocierilor. Prin urmare, uh, deși tratatul nu prevede o codecizie la această primă, în această primă etapă a negocierilor, nimic nu spune că Comisia nu ar putea informa celelalte două instituții cu privire la uh, starea de fapt înainte de demararea negocierilor. Asta pentru ca cei din comisie să știe clar care sunt uh, elementele pe care Parlamentul le consideră cruciale. Bineînțeles, în prezentul cadru încheiat cu uh, Comisia există o prevedere și anume aliniatul 19 din acest document care merge deja foarte, foarte departe. Ce se spune aici? Se spune că Comisia transmite uh, Parlamentului toate proiectele de directive de negociere. Practic, uh, acest, uh, această prevedere merge chiar mai departe decât uh, prevederile din tratatul de la Lisabona. Însă problema este că aceste prevederi, această prevedere nu a fost pusă în aplicare astfel încât Parlamentul să fie mulțumit de ea. Eu uh, asist și Comisia pentru Pescuit și Comisia pentru Intre și aceste comisii se, se ocupă de foarte multe acorduri internaționale, Ambele comisii se plâng de faptul că uh, nu există suficiente informații cu privire la acordurile internaționale care să le parvină, deși această obligație este deja stipulată în acordul încheiat între Parlament și uh, Comisie. Clar, trebuie să ne îmbunătățim starea de fapt. În prezentul document se spune clar că uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să fie informate în toate, la toate etapele uh, negocierilor. Deci, prin urmare, e clar din această formulare că Comisia trebuie să informeze Parlamentul cu privire la negocieri din toate etapele. Which I did it on purpose, because of course you have... Și acum să trecem la, nego- la confidențialitate. Doamnă președinte, e, e clar că a, această comisie a reușit să reputeze un succes răsunător în momentul în care a impus acest principiu al transparenței. Însă, transparența, deși este o valoare evidentă, trebuie să fie însoțită de o abordare menită a nu submina negocierile încheiate de către Comisie. De aceea spuneam că Parlamentul European trebuie, pe baza încrederii reciproce, să, ajunge, să ajungă la un acord cu Comisia. În diferite uh, rezoluții adoptate de Parlamentul European am văzut clar că Parlamentul European își dă seama că acest principiu al confidențialității este important în anumite cazuri. Așadar, am înțeles lucrul acesta. Ce Vă sfătuiesc eu însă, vă sfătuiesc să ajungeți la un acord, un acord bazat pe încredere între Parlament și Comisie, un acord care să oblige, practic, uh, Comisia să informeze Parlamentul cu privire la anumite detalii uh, confidențiale, fără a se teme că Parlamentul European va da publicității aceste date. Avem și anexa 14 din uh, regulamentul de procedură, uh, la care făcea referire și reprezentantul Comisiei, uh, în regulă în care se stipulează clar care sunt aranjamentele ce trebuie să fie încheiate pentru difuzarea sau pentru transmiterea documentelor și informațiilor confidențiale. Există diferite domenii de, în care accesul este restrictat, este unul uh, strict, îl vedeți acolo la aliniatul 3. Uh, însă e clar că această anex, anexă reprezintă o bază de discuții, însă pentru că vom avea o nouă comisie, un nou acord cadru va trebui să fie normal negociat. Și în cadrul acestor uh, negocieri între Parlament și Comisie, e clar că acest subiect trebuie să fie pus în discuție. Asta nu înseamnă însă că, spre exemplu, Comisia dumneavoastră nu ar putea încheia un acord informal cu uh, Comisia Europeană. Vă dau din nou exemplul Comisiei pentru Pescuit și Comisiei Intre, pentru că aceste comisii au uh, transmis uh, o serie de scrisori responsabililor uh, din aceste pe aceste domenii din Comisia Europeană și în urma acestui uh, schimb de scrisori, relația dintre aceste comisii ale Parlamentului European și Comisia uh, Europeană s-au îmbunătățit. Iar reprezentanții comisiei au fost de acord să ia uh, parte la sesiuni, la reuniuni ale acestor comisii pentru a oferi informații suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Pasas. În legătură cu confidențialitatea, sunt de acord că un anumit uh, nivel de confidențialitate este necesar pentru a asigura încrederea între instituții, dar și o transparență în anumită măsură este necesară pentru a avea încrederea cetățenilor. Observație care cred că este relevantă și pentru următoarea dezbatere. Consiliul, după cum spuneți și în nota trimisă, Consiliul trebuie să ceară în timp util acordul Parlamentului Internațional în legătură cu acordurile internaționale. Ce înseamnă în timp util? Ce înseamnă o perioadă rezonabilă de timp? Nu pare să existe un, um, un termen formal și dacă ne uităm la acordul PNR, um, ultima versiune um, este aplicată de 2 ani și jumătate. Poate să fie aplicarea uh, uh, fără termen sau care este termenul? Și ca introducere pentru următoarea dezbatere spun acest lucru pentru că, bineînțeles, ne interesează foarte mult acum să aflăm când va primi Parlamentul scrisoarea de la Consiliu pentru a ne cere acordul. Dar vă întreb, mă pun dumneavoastră mai întâi această întrebare pentru a ne răspunde din punct de vedere juridic. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o întrebare foarte importantă. Consiliul acum trebuie să acționeze. Când spun în timp util, am folosit expre această formulă, pentru că nu există un termen sau o limită de timp clară. Uh, în, în tratat. Dar un lucru e clar, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Consiliul are obligația legală să ceară acordul Parlamentului European. Deci este, iată, obligație legală. Dacă aveți o obligație legală, trebuie să vă achitați de aceasta. A transportiurii um, un argument și mai important, dacă unele sunt, sunt deja aplicate în mod provizional, nu se poate accepta situația în care Parlamentul să aștepte un an de zile pentru a primi scrisoarea din partea Consiliului în care să-i ceară acordul. Deci, când spun în timp util, cred că Consiliul trebuie să ceară cât de repede acordul Parlamentului European. Și Comisia trebuie să pregătească propunerea de decizie um, pentru acorduri conform noului articol 218. Pot să vă spun, pentru că știu că există această problemă, dacă Comisia poate să facă acest lucru sau nu în situația actuală. Adică, după cum știți, comisia este provizorie cumva. Deci se achită doar de uh, sarcinile curente. Dar nu cred că se pune aici problema aceasta pentru că negocierile s-au terminat. Deci comisia trebuie să pregătească această decizie, să facă această propunere de decizie de aplicare a ceea ce exista deja. Deci nu este o nouă inițiativă politică pe care Comisia nu ar putea să o aibă în situația actuală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Discuția cu dumneavoastră a fost foarte utilă și ca pregătire pentru următoarea dezbatere. Sper că puteți rămâneți printre noi, poate pentru a răspunde la întrebări pe care le-am putea, putea avea în urma acestei dezbateri. Îl invit uh, alături pe domnul Jonathan Fall. Avem și reprezentanții Comisiei și președinției suedeze printre noi. V-aș ruga să introduceți pe scurt um, subiectul. Pe ordinea de zi um, apărea o discuție despre SWIFT, dar aceeași situație apare și cu, legată de acordurile PNR. Dacă doriți să spuneți ceva despre acta, Uh, vă rog să o faceți de asemenea, pentru că se va pune aceeași problemă și în legătură cu acta. Și dacă puteți și să răspundeți la anumite întrebări mm, care au apărut în discuția anterioară și anume când ne va trimite Consiliul uh, solicitarea de acord în legătură cu acordurile SWIFT și PNR. Dau cuvântul acum mai întâi domnului Fall. Mulțumesc. Bună dimineața. Și Um, la mulți ani uh, pentru această a doua zi a tratatului de la Lisabona. Nu avem încă răspunsuri la toate întrebările, având în vedere că acest tratat are doar o zi, dar ne bucurăm că acum trebuie să găsim întreb- răspunsuri la aceste întrebări. În fine, uh, și de faptul că Comisia și Consiliul trebuie să facă eforturi împreună pentru a da viață și forță acestui nou tratat. Bineînțeles, Comisia și-a asumat angajamentul de a lucra cât mai îndeaproape cu Parlamentul pentru a construi împreună în domeniul um, Justiției și Afacerilor Interne, acest spațiu de libertate, securitate și justiție care are activități, o dimensiune internațională importantă, precum și una internă. În această a doua zi a tratatului de la Lisabona, acesta este un moment uh, sensibil și pentru Comisie, pentru că, după cum a spus și domnul de la uh, Serviciul Juridic al Parlamentului, Comisia, um, noua Comisie nu a fost încă, nu și-a intrat în funcție. În curând veți uh, avea audierea comisarului numit pentru justiție și afaceri interne și trebuie să fim foarte atenți pentru a nu avea o judecată um, prea rapide a ceea ce va dori să facă viitorul, viitorul comisar, ce va dori să, vi, să vă spună și ce angajamente își vor, asuma în fața dumneavoastră. Dar, bineînțeles, nu acționăm într-un vid uh, de activitate, știm că avem uh, lucruri în curs și Acum câteva zile, Consiliul a luat decizii importante în ultimele zile din viața tratatului de la Lisale, căror consecințe veți fi, vor fi discutate, discutate de dumneavoastră astăzi. În această după masă, Comisia va adopta comunicarea Omnibus, în care vor exista detalii în legătură cu toate actele legislative în curs și vă vor explica lumii, dar mai ales dumneavoastră și Consiliului, ce propune Comisia să facă, ce noi propuneri dorește să transmită în timp pentru a resuscita sau a modifica propunerile în curs în momentul expirării tratatului de la Nisa. Disappeared. Uh, and, uh, we, uh... Și vom uh, comunica, bineînțeles, aceste lucruri Parlamentului conform procedurii obișnuite. Majoritatea propunerilor uh, în curs vor fi înlocuite de noi propuneri cât de repede. Și îmi pare rău că trebuie să folosesc astfel de formule dar, acesta, dar există și un motiv foarte bun de a le folosi, uh, pentru că nu știm când uh, um, noua comisie își va intra în funcție. Depinde de dumneavoastră, de fapt. De aceea nu știm când se vor pute, când vom uh, scăpa de această situație intermediară um, și vom putea face din nou propuneri legislative. Sperăm că cât de repede în noul an. La nivel de servicii ale Comisiei, eh, pregătim recomandări pentru noi comisari. pentru a ca ei să poată fi capabili să facă propuneri în domeniul lor de activitate în legătură cu uh, drepturile procedurale în uh, domeniul penal sau măsuri împotriva traficului de ființe umane și exploatării copiilor sunt priorități majore și nu trebuie, nu putem să ne închipuim că nu vor rămâne priorități majore. Iată ce vom face. Dacă îmi permiteți, înainte să închei, în legătură cu discuția precedentă, voi spune următorul lucru. Bineînțeles, vom face o propunere Consiliului pentru ca Consiliul să vă ceară acordul pentru acordurile internaționale. Vom face acest lucru cât de repede ne va fi posibil. Lucru care depinde de data nașterii noi comisii și de serviciile de traducere pentru a traduce textul, dar nu avem niciun motiv să întârziem prea mult procesul, dorim ca aceste acorduri să se aplice cu acordul uh, democratic al acestui Parlament. Deci așa vom face și începem să ne pregătim în acest sens pentru ca Parlamentul să-și poată aduce um, contribuția democratică cât de repede la acest proces la anul, dar nu pot să vă dau o dată. Nu, îmi este imposibil, dar vă rog să fiți siguri că Comisia nu are de gând să amâne prea mult lucrurile. În ceea ce privește acordul SWIFT, oricum, uh, el va dura doar 9 luni, deci destul de repede vom face o nouă propunere Consiliului să ne dea un nou mandat de negociere a unui nou acord, sper definitiv, și Parlamentul va fi implicat conform tratatului de la Lisabona, conform procedurii normale în acest proces și Serviciul juridic uh, v-a spus deja ce prevede tratatul, adică Parlamentul va fi informat uh, în toate stadiile conform uh, regulilor negocierilor internaționale de acest tip. Deci, sper că nu vom avea controverse în legătură cu ce înseamnă acest lucru și cred că cât de repede va exista oportunitatea de a începe aceste noi activități. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Henniger din partea Consiliului pentru uh, a ne explica cum va arăta cooperarea, cooperarea noastră pe viitor și ce veți face în legătură cu solicitările de acord din partea Consiliului. Vă întreb pe amândoi dacă ne veți informa despre negocierile privind acta imediat. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, membri ai comisiei, aș vrea mai întâi să spun că în ceea ce privește dosarul SWIFT, este un dosar foarte interesant și Am apreciat cooperarea cu Comisia Libe în, uh, la sesiunile noastre de informare um, am venit în fața acestei comisii, ne-ați pus multe întrebări pertinente de-a lungul negocierilor care au început în iulie și s-au încheiat în uh, a, în această luni, pe 30 noiembrie, ziua în care Consiliul a semnat acordul. Nu doresc să intru prea mult în detalii pe care le-a spus, să repet lucruri pe care le-a spus deja domnul Fău de la Comisie. Iată, um, acum tratatul de la Lisabona are o zi și e prea devreme să răspund uh, să dau prea multe detalii um, în legătură cu data pe care o cereți, dar pot să vă spun că nu, președinția nu are nicio intenție să întârzie transmiterea um, acordului uh, provizional Parlamentului pentru a-i obține acordul. Modalitățile trebuie încă finalizate, dar pot să vă spun că deja săptămâna viitoare va avea loc o discuție în Comitetul articolului 36 din Consiliu în legătură cu modalitățile ulterioare de transmitere a acestui text. În legătură cu ceea ce a spus Jonathan Fall, aș mai spune că trebuie să fim atenți la rolurile exacte și detaliile în legătură cu uh, modul în care va fi transmis acest uh, acord de Parlamentului, dar acest lucru va fi făcut cât de repede va fi posibil, practic. M-ați întrebat, doamnă președinte, mi-ați spus o întrebare în legătură cu negocierile privind acta. V-am răspuns deja la punctul precedent că deocamdată nu putem sau nu pot eu cel puțin să vă dau detalii în legătură cu negocierile uh, privind acta. Dar președinția dorește să revină asupra acestui subiect ulterior și cred că ni se va oferi ocazia pe 7 decembrie, deci săptămâna viitoare, cu ocazia deliberărilor. Acestea fiind spuse, mă voi opri aici și voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd foarte multe mâini care se ridică în sală, dar înainte de toate o clarificare doar. Deci a spus că săptămâna viitoare Consiliul va discuta care vor fi modalitățile practice de cer, a solicita uh, aprobarea Parlamentului. Deci se aplică și pentru SWIFT și pentru PNR? Acest lucru se aplică în orice caz acordului SWIFT. însă asta nu înseamnă că nu putem discuta și acordul PNR. Dar, în principiu, ă, discuțiile de săptămâna viitoare se vor referi la acordul SWIFT. Doamna președinte, deci bănuiesc că veți face exact același lucru și pentru acordul PNR. Cel puțin asta aș recomanda, dacă îmi permiteți. Am încercat să notez pe toți cei care doresc să, iau cuvânt, doresc să ia cuvântul. Mai întâi, domnul Alvaro. Mulțumesc. Uh, lui Jonathan Fall pentru faptul că a venit pentru a răspunde la întrebările care sunt puse. Deci, dacă am înțeles bine, ni se va cere să acordăm, să ne dăm acordul. Dar nimeni n-a spus nimic cine anume va cere acest acord, Comisia sau Consiliul? A, se pare că e Consiliul pentru că uh, în, îmi puneam întrebarea, din punct de vedere calendaristic, dacă nu cumva ar fi foarte uh, complicat, având în vedere articolul 218 aliniat 6, dacă nu cumva ar fi foarte uh, mai bine să reușim să găsim o limită de timp, să o definim în așa fel încât să fie clar, în așa fel încât instituțiile să se poată pronunța într-un anumit termen uh, în momentul în care au primit documentele și poate că o o problemă ar putea fi astfel rezolvată. Și acum, în cazul în care Parlamentul nu-și, acord, nu-și dă acordul, cum anume noi negocieri vor fi reinstaurate? E un fel de codecizie cu participare de plină a Parlamentului sau considerați că această materie, acest dosar al acordurilor internaționale ține de afaceri externe și veți negocia fără Parlament și doar în final veți cere un acord. Uh, v-ați referit și la Comisia de Pescuit, nu știu dacă ea au experiență mai multă în acest domeniu. Apoi, referitor la acta, aș dori să uh, am o explicație juridică din partea Comisiei și din partea Consiliului. Cel puțin, uh, din câte știm acum, în zvonuri, pentru că n-am văzut încă textul concret, negru pe alb, se pare că există intenția de a pune sub semnul întrebării sistemul celor trei încercări este pus sub semnul întrebării și atunci întrebarea este următoare. Oare nu ar exista în acest caz oarecare încălcare a acheului comunitar? Pentru că uh, s-ar introduce în acord un element care ar afecta Uh, legislația pe care noi am făcut-o. Deci care este avizul dumneavoastră sau părerea dumneavoastră din punct de vedere juridic? Doamna președinte, am câteva cuvinte înscrise pe listă, am câteva nume înscrise pe listă. Doamna Hennis, domnul Busuțil, domnul Albrecht. Cine altcineva mai ceru să ia cuvântul? Domnul Bronz. Aș dori să vă rog să încercați să, să respectați o limită de 3 minute, în așa fel încât să poată lua cuvântul toată lumea. Domn, doamna Ziber. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will... Vă mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare pe care, de fapt, a și pus-o domnul uh, Alvaro. Am auzit deja că Consiliul va fi informat, uh, va tra- transmite informație uh, Parlamentului și Parlamentul va trebui să își dea acordul. Însă, serviciul juridic ne-a spus că Comisia va recomanda Consiliului să transmită aceste informații. Deci ce se întâmplă? Avem nevoie de cererea, solicitarea de genul acesta din partea Comisiei și acum vine întrebarea, acest lucru va fi făcut de Comisia veche sau de noua veche? Asta pentru a stabili uh, termenul. În dimineața aceasta am uh, discutat uh, voalat despre SWIFT și tocmai de aceea nu vreau să mai pun în prim plan acest, această temă. Însă, uh, ne dăm seama că în momentul de față Parlamentul nu poate spune decât da sau nu. Și s-a spus că Parlamentul European ar fi uh, un călău. Uh, din păcate, această situație nu ne bucură nici măcar pe noi. Însă, această situație ar fi putut fi evitată în mod uh, evident. Știm de ceva vreme încoace că în data de 1 decembrie tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, așadar cu puțină bunăvoință și spun asta foarte conștient, am tot vorbit despre încredere, încrederea care domină relațiile interinstituționale, așadar cu bună voință, în ultimele luni, Parlamentul European ar fi putut fi inclus în discuții și s-ar fi putut renunța la semnarea acestui tratat uh, la câteva ore înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În cazul acela, Parlamentul European nu ar mai fi avut posibilitatea de a spune doar da sau nu, ci ar fi avut posibilitatea de a pune niște întrebări cât se poate de concrete. Pentru că, în trecut, uh, doamnelor și domnilor, am uh, primit doar informații fracturate din cadrul negocierilor așa numite confidențiale. Prin urmare, dacă s-ar fi făcut lucrul acesta, am fi putut fi, fi informați înainte de a lua a se lua o decizie. Și sper că pe viitor colaborarea va funcționa într-o altă manieră. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hennes, Plaschert. Mulțumesc, doamna președinte. Nu m-aș referi la procedura de aprobare, ci mai degrabă la conținutul acordului SWIFT, pentru că profit de ocazie că domnul Jonathan Fall este uh, împreună cu noi. E un subiect sensibil. Am încercat să înțeleg care sunt principiile, dar e oarecum o farsă, am senzația, când citești textul, ce obțin textul înaintea de Consiliu. Uh, deci, în final, acordăm autorităților americane accesul la date deci cerem serviciilor noastre să înainteze aceste uh, date. În dezbateri precedente am explicat faptul că nu uh, eram de acord cu această prevedere. Atâta vreme cât nu avem că nu avem propriul nostru TFTP, ei bine, mi se pare că există un dezechilibru și aș dori să știu care este uh, poziția Consiliului și a Comisiei. Uh, sunt oare, mă cam enervează oarecum această, uh, această discrepanță. Apoi, în ceea ce privește rolul autorităților competente, sunt oarecum pierdută. Pentru că în rezoluția noastră pe care am adoptat-o în septembrie am spus foarte clar că e vorba de o autoritate competentă sau e vorba de o uh, autoritate judiciară, care sunt prerogativele acesteia. Nimic din toate întrebările noastre nu au fost uh, confirmat sau uh, lămurit. S-a spus că dacă nu se poate identifica o persoană pentru că toate coincidențele uh, sunt negative, atunci toate aceste informații trebuie să fie transmise autorităților competente. Puteți să mă lămuriți? Mulțumesc, care cuvântul domnul Busetil. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer la o afirmație făcută de președinție și anume că apreciază uh, colaborarea strânsă cu Parlamentul European. Dar, cu toate acestea, trebuie să spun că eu, la rândul meu, nu prea apreciez faptul că președinția a acționat astfel, cu o decizie luată luni. Uh, aș vrea să vă spun, doamna președinte, că scrisoarea care a fost trimisă de președintele Parlamentului nostru pe 26 noiembrie, săptămâna trecută, a cerut în mod clar și explicit președinției să pună acest punct să scoată acest punct de pe agenda uh, ședințelor uh, din această săptămână. Și am cerut acest lucru pentru că cu toții știam că noul tratat va intra în vigoare și, prin urmare, ne doream un răspuns pozitiv din partea Consiliului. Sau cel puțin să transmită mesajul că noul tratat va însemna o, o situație politică diferită, uh, mai ales în ceea ce privește cooperarea loială pe care, la care ne putem aștepta din partea celor două instituții. Și răspunsul pe care domnul Buzek l-a primit două zile mai târziu a fost pur și simplu o, o respingere a solicitării sale. Uh, de aceea aș vrea să știu care uh, sunt explicațiile cu privire la poziția Consiliului în acest domeniu și de asemenea sunt de părere că acest subiect trebuie să fie discutat la nivel cât mai înalt și la nivelul comisiei noastre pentru că devine un subiect interinstituțional în care avem președintele instituției noastre care înaintează o solicitare respinsă în mod uh, în modul cel mai plat, să spun așa, de către Consiliu. Și asta doar cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a noului tratat. Deci Consiliul a ignorat întregul Parlament. Și acum vine reprezentantul președinției la noi și ne spune că uh, noi ori acceptăm, ori asta e, nu avem ce face. Și atunci, ă, cum vor fi relația noastră pe viitor? La ce ne vom putea aștepta pe viitor? Pentru că Parlamentul pe viitor va trebui să-și asume răspunderea pe care o are și va utiliza prerogativele și competențele ce îi sunt ă, ă, încredințate de către tratatul de la Lisabona. După părerea mea, aceasta este o problemă în sine. Deci, bineînțeles, există și problema conținutului acestui acord. Dar, dincolo de conținut, e o problemă în sine care uh, pune semne de întrebare în ceea ce privește cooperarea interinstituțională și vă asigur că aș vrea să am clarificări în acest sens. Acum, foarte pe scurt în ceea ce privește conținutul și m-aș referi încă o dată la serviciul uh, juridic. A, ah, încă mai sunt în sală reprezentanții. Foarte bine. În ceea ce privește conținutul acestui acord, bineînțeles, Uh, va trebui să-l mai analizez, dar aș vrea să știu cum anume îngrijorările exprimate în rezoluția Parlamentului au fost luate în considerare în conținutul acestui acord. Și cred că Parlamentul trebuie să analizeze acest lucru foarte în detaliu înainte de a ajunge la o concluzie și anume dacă își va uh, da acordul sau nu. Trebuie să vedem cum anume îngrijorările exprimate de noi au fost luate în uh, considerare. Acum, specific către uh, serviciul juridic, aș dori să știu ce se întâmplă dacă spunem nu, care vor fi consecințele în ceea ce privește aplicarea provizională a acordului și anume care este protecția pe care vom acorda cetățenilor în momentul în care uh, va înceta această uh, aplicare provizională. Deci aș dori să știu în cazul în care va trebui să nu ne dăm acordul, pentru că deocamdată încă va trebui să analizăm toate consecințele, indiferent de decizia pe care o vom lua. De asemenea, aș dori să știu dacă acordul belgian se va aplica într-un fel sau altul și dacă uh, acesta va uh, afecta toți cetățenii europeni referitor la tranzacțiile SWIFT. Iar în final, aș dori să știu în cazul în care nu există niciun fel de acord, chiar și niciun fel de acord provizional, provizoriu, care este nivelul de protecție pe care îl vor avea cetățenii în acest domeniu al tranzacțiilor SWIFT. Deci dacă înțeleg eu bine, spune doamna președinte, ce spuneți dumneavoastră, domnule uh, Busutil, uh, instituțiile uh, operează acum sub un fel de ghilotină și toată, toată această situație, bineînțeles, tensionează pe toată lumea. Domnul Albrecht. To, to say nice way, I'm not really delighted îmi aleg cuvintele în așa fel încât să fiu foarte politicos. Nu sunt deloc încântat de modul în care a acționat uh, Consiliul și președinția în domeniul SWIFT și sunt chiar supărat de ceea ce s-a întâmplat luni, dar nu numai despre SWIFT, ci și despre alte uh, domenii, precum cele patru decizii uh, referitoare la Europol și uh, nu am, ne-am pus întrebări, am uh, solicitat anumite răspunsuri și clarificări. Peste 90% din Parlament a, a, votat acest lucru și uh, n-am primit niciun răspuns. În plus de aceasta, ați uh, încheiat acordul doar cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona. Mie mi se pare că e o modalitate corectă de a conlucra cu Parlamentul. Aici discutăm, bineînțeles, de încredere, de confidențialitate, dar Atâta vreme cât nu există încredere în munca pe care o depune Parlamentul, atâta vreme cât nu există transparență, nici noi, la rândul nostru, nu putem avea încredere în munca depusă de Consiliu și de negocierile acordurilor pe care le uh, uh, face, uh, negocieri pe care le face Comisia. Și asta pune probleme. Pune probleme pentru că trebuie să construim uh, această încredere reciprocă și trebuie să stabilim acele proceduri care ne vor permite să menținem această încredere. Într-adevăr, trebuie acordat un mandat de negociere. Acum referitor la acta. Mie nu mi se pare că aici lucrurile se desfășoară după principii democratice. Pentru că o legislație atât de secretă nu respectă principiile de bază ale democrației. Acum, bineînțeles, vedem că există, descoperim că există acest proiect, ACTA, și dintr-o dată Consiliul vine la noi și ne spune, da, haideți, uitați, avem un proiect, haideți să discutăm proiectul ACTA. Dar asta mie mi se pare, și mi se pare și în cazul SWIFT, că Există mai multe părți ale acordurilor, cum ar fi, spre exemplu, anexele, anexele Uh, precum anexele uh, încheiate cu cum ar fi anexa SWIFT-FIN. Nu știu exact cum stă situația cu ele, dar există mai multe elemente în documente, în uh, acorduri, pe care Parlamentul nu le poate accepta, pur și simplu. Doamna președinte, mulțumesc, care cuvântul domnul Bronz. Credeam că mi-am aprins microfonul. Uh, vreau să ascult opinia Comisiei și Consiliului uh, referitor la toate aceste dosare. Ne-am referit la transparență, la confidențialitate, uh, însă știu că la un moment dat s-a uh, obținut un compromis și că Parlamentul să nu primească versiunea inițială a acordului și să primească versiunea o, o, inițială a acordului, dar că toate negocierile ulterioare să rămână totuși confidențiale. Și uh, e un fel de tentativă de a face în așa fel încât Parlamentul să creadă că este încă informat. Apoi, întrebările pe care le-ați adresat serviciului juridic s-au referit de asemenea și la viitorul uh, uh clauzei de opt-out pentru uh, Marea Britanie, spre exemplu. Dacă am înțeles eu bine, ce a spus domnul Pasos. Uh, el a spus că nu poate face comentarii acum referitor la acest uh, subiect precis, dar poate că mm, ar putea Comisia sau Consiliul să intervină pe această temă. Doamna președinte, da, mulțumesc. Care cuvântul doamna Vergia? Oui, merci, madame la... Mulțumesc, doamna președinte. Aș începe cu un punct de procedură. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și suntem câțiva deputați în acest Parlament și care am combătut tratatul de la Lisabona. Aș vrea să știu cât timp vom mai fi atât de triumfaliști eu sunt de părere că există parlamentari, atât europeni cât și la nivel național, care au refuzat tratatul de la Lisabona, dar cu toții știți că acest lucru nu e valabil și pentru opinia publică. Și cred că acest triumfalism este contraproductiv chiar și față de ideile pe care de fapt le apărați. Pe de altă parte, eu am fost agent al statului în țara mea și funcționar. După părerea mea, funcționarii nu trebuie să se exprime pe această temă și ar trebui să aibă acea datorie de rezervă. Nu trebuie să se felicite uh, în ceea ce privește uh, anumite poziții politice. În grupul nostru politic suntem pur și simplu, uh, ne-am săturat de acest triumfalism ambiant. Și asta îmi permite să ajung la subiectul meu principal. Cred că mulți dintre dumneavoastră au făcut campanie în favoarea tratatului de Sabona, tocmai pentru că întărea prerogativele Parlamentului. Mă bucur, pentru că eu nu am combătut niciodată acea parte precisă a Tratatului Lisabona care prevede acest lucru. Însă modul în care se uh, organizează lucrurile nu sunt, nu prezic nimic bun în modul în care vom funcționa pe viitor în această instituție europeană. Eu sunt democrată convinsă și sunt convinsă că această entitate, ca să zic așa, tricefală cu trei capete, Uh, ar trebui să fie din ce în ce mai democratică dacă vrem să regăsim într-adevăr încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene. Cu acestea fiind spuse, sunt de părere că în ceea ce privește SWIFT îndeosebi, principalele motive pentru care Parlamentul uh, s-a manifestat și suntem unanimi se referă la protecția cetățenilor rezervele pe care noi le-am emis vin din faptul că există o inegalitate a modului în care sunt tratați cetățenii, în funcție de faptul că sunt cetățeni din Europa sau din Statele Unite. Eu nu împărtășesc uh, opinia colegei mele care își dorește un FTP european, pentru că acesta nu este cea mai bună modalitate de a proteja cetățenii. Și trebuie să ținem seama de drepturile cetățenilor, în așa fel încât să putem să îmbinăm uh, libertăți fundamentale și siguranță publică, ceea ce până în prezent nu s-a realizat. Sunt de acord, în schimb, cu tot ceea ce a spus domnul Busutil și sunt de acord și cu ceea ce a spus domnul Albrecht, și anume faptul că Consiliul și-a exprimat un adevărat dispreț luna trecută prin acest acord SWIFT și prin uh, recomandările sau prin documentele uh, Europol, cele patru propuneri Europol. Noi am cerut un semnal pozitiv din partea Consiliului, iar Consiliul pur și simplu l-a durut undeva de ceea ce am cerut noi. Și îmi cer scuze pentru această expresie, dar e cea mai potrivită. Eu sunt de părere că de câte ori încercăm să păstrăm lucrurile și mai secrete, de, at- de atâta ori uh, suscităm curiozitate și uh, alimentăm acea teorie a complotului. Ori relațiile dintre Parlament, Consiliu și Comisie nu trebuie să se stabilească pe astfel de baze. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Vergiam cred că mă exprim în numele multora din această sală. Nu cred că avem motive de triumfalism și asta, într-adevăr, aveți dreptate. Însă, toată lumea e de acord să, uh, cu faptul că e un pas înainte pentru transparență, democrație, pentru cetățeni, faptul că acest tratat de la Lisabona a intrat în vigoare. Uh, Bineînțeles, putem să punem uh, sub semnul întrebării și să discutăm din nou meritele acestui tratat, dar știm cât de necesar era să putem trece la etapa următoare de construirea instituțiilor europene și iată că reușim prin uh, acest lucru. Are cuvântul domnul Vas. Ähm, Vă mulțumesc. Eu văd pe cei doi reprezentanți ai celor două instituții europene deloc triumfători. Din potrivă, ne dăm seama că la a, au existat foarte mari probleme acolo la Comisie și la con, Consiliu din moment ce nu au știut în data de 30 noiembrie că a doua zi, la 1 decembrie, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. E vina noastră că noi nu i-am informat că la 1 a 12 acest tratat intră în vigoare. E clar că toată lumea a fost surprins de faptul că Cehia a semnat la rândul său acest tratat. E clar că prin urmare, Consiliul și Comisia nu și-au putut da seama de iminența intrării în vigoare a acestui tratat. Însă, tocmai de aceea, v-aș fi recunoscător dacă cele două instituții ar uh, conștientiza faptul că situația s-a schimbat între timp, poate că nu toți reprezentanții Comisiei și Consiliului și-au dat seama de lucrul acesta. Mi-aș dori uh, ca informațiile de care dispun să fie mult mai uh, bine actualizate și rapid actualizate, astfel încât la următoarele negocieri Parlamentul să fie de asemenea informat cu privire la decurs, decurgerea acest, acestora. Poate că acordul interinstituțional ar putea să fie cuprindă, de asemenea, o prevedere cu privire la informarea, procesul de informare uh, ce trebuie să fie instituit între cele trei instituții. Trecând de la această uh, temă emoțională, mi-ar plăcea să trec la conținut. Aș vrea să vă asigur că decizia mea cu privire la acord, decizia aceasta care ia forma unui da sau unui nu, nu va influența atitudinea mea vis-a-vis -vis de cooperarea interinstituțională. Da, nu sunt de acord cu modul în care s-a procedat, însă dați-mi voie să vă întreb ce se întâmplă dacă respingem acest acord. Din câte știi, știu eu, îi vom pune pe cetățeni într-o situație juridică care este mult mai uh, grea, mai rea decât uh, cea constituită prin intermediul acordului pe care îl cunoaștem sau nu. Prin urmare, aș vrea să vă întreb care va fi viitorul, ce se va întâmpla dacă respingem acest acord, care va fi uh, situația juridică, în special cea care îi vizează direct pe cetățeni. A doua întrebare acum. Dacă am dori să creăm un TFTP european sau nu? considerăm poate că experiența pe care am avut-o în trecut uh, ne justifică uh, o, să nu ne mai gândim nici măcar la crearea unui astfel de acord. Și mă întreb de asemenea dacă uh, toate informațiile pe care le vor compila americanii în urma primirii de către ei a datelor pe care le vom furniza, ne vor fi trimise și nouă. Doamna președinte, dacă acordul SWIFT va fi respins, nu va mai exista niciun acord. Pur și simplu nu va mai exista o, o bază legală pentru transferul de date. Domnul Tavales. Vă mulțumesc. Aș dori să încep cu un aspect procedural, mai apoi unul de conținut și mai apoi unul politic. De 9 luni încoace tot auzim câte ceva despre acest acord se pare că acesta este unul dintre aspectele cele mai uh, importante ale negocierii uh, uh, făcute de către Comisie și Consiliu. Adică după 9 luni de zile, acest acord va, va fi renegociat. Este doar un acord temporar. Însă ce se va întâmpla cu datele după renegocierea tratatului, pentru că se spune că aceste date trebuie să fie stocate timp de 5 ani de zile. Prin urmare, datele colectate în timpul acestor 9 luni în care acordul va rămâne în vigoare vor fi ele stocate 5 ani de zile riscăm uh, să, ne să avem datele noastre stocate în SUA până vom avea o, o nouă administrație americană? întotdeauna este mai simplu și mai ieftin ca instituțiile să păstreze datele cât mai mult cu putință. Este mai ușor să facă lucrul acesta decât să le evalueze, să le analizeze și decât să le șteargă. Prin urmare, acest punct procedural mă duce la un punct uh, de conținut. Suntem dispuși să avem atâta încredere în americani încât să le permitem să stocheze aceste date timp de 5 ani de zile? Și, în ultimul rând, nu vom uh, începe de la zero negocierile uh, dacă acest acord va rămâne în vigoare 9 sau 10 sau 12 luni. Pentru că deja există practici puse în aplicare între instituții, aceste practici pot fi mult mai ușor păstrate decât schimbate după 9 luni vom avea un acord care va reprezenta în mod normal baza un, celui, uh, acelui acord care va urma. Prin urmare, noile negocieri se vor baza direct pe textul care a fost deja semnat. Nu cred, deși sunt un optimist de natura mea, că negociind un nou acord, pornind de la textul acordului provizoriu, vom reuși să obținem mai mult decât obținem prin acordul provizoriu în sine. Pe de altă parte, îmi dau seama că Parlamentul European nu a uh, spus niciodată că și-ar uh, dori, nu a spus niciodată cu vehemență faptul că și-ar dori astfel de negocieri pornind de la tratatul de la Lisabona, deși au existat uh, încercări de genul acesta. Și în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, Parlamentul European se transformă într-un călău și își va asuma acest rol. Janina a spus uh, deja câte ceva despre reciprocitatea la care ne așteptăm din partea Statelor Unite ale Americii. în momentul în care vom uh, renegocia tratatul, în momentul în care uh, negociem un tratat cu uh, Statele Unite ale Americii, e clar că Congresul American are o mare putere și ar trebui să ne gândim și la lucrul, la aplicarea aceluiași principiu și în Europa. Doamna președintă, când vorbim despre călăi, ghilotine, etc., ne gândim la pedapsa capitală în Europa. Haideți să schimbăm limbajul. Reprezentantul Consiliului dorește să ia pentru a doua oară cuvântul, însă suntem deja în întârziere. Lucrul acesta nu este neapărat rău pentru că dezbaterea este foarte importantă. Prin urmare, cei care urmează să ia cuvântul, vă rog să uh, respectați un minut. Domnul Alvaro, în momentul în care vom primi uh, documentul pentru a ne da acordul, vă întreb dacă vom primi documentul pe ansamblu. Știu că există anexe secrete cu privire la SEPA uh, și cu privire la alte aspecte. Prin urmare, vom primi și acele anexe care sunt secrete, pentru că e clar că ne putem da acordul doar asupra textului complet, nu asupra anumitor părți. Doamna Sipol. un uh, comentariu legat de întrebarea adresată de mine. Cred că, în calitate de Parlament European, ar trebui să să punem în prim plan securitatea cetățenilor europeni. Și acum nu mă refer doar la dezbaterea aceasta privind uh, SWIFT. Uh, doamna președintă, vă rog să uh, adresați o singură întrebare. Da, voi trece la întrebarea mea. Întotdeauna să, uh, sau se tot discută despre ce se va întâmpla după ce Parlamentul va respinge eventual uh, acordul. Să ne gândim la uh, toate tratatele acordurile care există deja cu privire la com- uh, combaterea terorismului și cu privire la alte teme, ne dăm seama că uh, aceste acorduri trebuie să primească acordul nostru și pe de altă parte, dați-mi voie să vă întreb dacă acest acord este absolut necesar sau nu. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări, pentru toate aceste remarci. Uh, cine vrea să ia cuvântul mai întâi? Domnul Heidinger? Vă mulțumesc, doamnă președinte din nou o serie de întrebări foarte pertinente. Voi încerca să ofer cât mai multe răspunsuri cu putință. Sunt sigur că reprezentantul comisiei va aduce completări intervenției mele în cazul în care ele sunt necesare. Din câte am înțeles din intervenția reprezentantului serviciului juridic, nu ar fi existat diferențe în ceea ce privește influența Parlamentului dacă acordul ar fi fost semnat în 30 noiembrie sau în 1 decembrie. Așadar, în orice caz, oricând ar fi fost semnat acest acord, Parlamentul va trebui să-și dea acordul uh, sau să spună da sau nu Prin urmare, scrisorile sau scrisoarea care a fost deja trimisă și în acest context mă refer uh, în special la scrisoarea trimisă de președintele Parlamentului uh, um, președinției uh, suedeze. Prin urmare, acea scrisoare conținea informații cât se poate de clare cu privire la situația juridică. Prin urmare, cel puțin uh, din perspectiva președinției suedeze, Parlamentul European nu a fost privat de cine știe ce drepturi. În ceea ce privește acordul pe termen lung, e clar că Parlamentul va trebui să își dea consimțământul sau nu. Scrisoarea adresată de către prim-ministrul suedez uh, Parlamentului European nu face decât să accentueze importanța avantajelor uh, care decurg din acest uh, acord pentru partea europeană. Tocmai datorită acestor avantaje înțelese, Mandatul a fost adoptat în unanimitate de către Consiliu și, de asemenea, acordul a fost adoptat în unanimitate de către Consiliu. Doamna președinte, în unanimitate, adică vă referiți și la cele patru state membre care s-au abținut? Da. Din punct de vedere juridic, unanimitatea cuprinde votul per ansamblu, adică uh, cuprinde atât voturile pro cât și voturile contra. și abținerile, îmi cer scuze. Așadar, acest uh, acord uh, știm că se discută de, din 2001 încoace. Am purtat o serie de discuții cu reprezentanții acestei comisii uh, Uh, e clar însă că discuțiile cu partea americană au început din 2001. Nu s-a schimbat cu nimic domeniul de aplicare a acestui acord. În acordul semnat uh, nu vorbim despre mai multe uh, date transmise, nu vorbim despre datele SEPA, care și sunt absolut convins că acest uh, tip de date va fi in, uh, exclus din toate acordurile viitoare. Noi ne-am ocupat doar de datele financiare. Personal nu sunt un expert în tranzacțiile bancare, însă cineva dintre dumneavoastră a menționat mesajele financiare, fin. Acesta a fost practic domeniul de aplicare a acordului încheiat între Uh, Uniunea Europeană și Statele Unite ale, Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește protecția datelor, am înregistrat uh, o serie de de progrese în acest domeniu, în ceea ce privește căile de atac, în ceea ce privește garanțiile acordate de cele două părți, în ceea ce privește drepturile celor două părți. Poate că președinția suedeză ar fi putut negocia mai bine, poate nu am obținut suficientă uh, un nivel suficient de reciprocitate. Poate nu am primit suficiente garanții, dar e clar că există o îmbunătățire a situației dacă ne gândim la cele discutate la începutul anilor 2000. Și sunt întru totul de acord cu cei care susțin că acest acord practic îmbunătățește situația cetățenilor europeni, acesta fiind de fapt obiectivul nostru. În ceea ce privește crearea unui uh, acord uh, TFTP european, întotdeauna am fost de părere că acest uh, acest acord nu trebuie, nu este chiar atât de important încât să fie încheiat neapărat în viitorul apropiat. Comisia este uh, în general de acord. Există însă o serie de uh, parlamentari europeni, dar și, uh, europeni, dar și unii membri ai Comisiei care susțin că acest acord ar fi necesar. Vă asigur că uh, Consiliul va, se va gândi mult la această temă și alături de celelalte instituții europene vom purta discuții pe marginea încheierii unui astfel sau necesității de a încheia un astfel de acord. În ceea ce privește încrederea și confidențialitatea, dați-mi voie să vă spun următoarele. Nu spun decât că uh, documentele confidențiale vor fi, în mod evident, uh, împărtășite Parlamentului European. Și asta pe baza încrederii, normal. În ceea ce privește dosarul ACTA, Domnule Alvaro, dumneavoastră ați spus că acest text nu a fost văzut până în momentul de față de, de nimeni și lucrul acesta ar fi îngrijorător, după părerea dumneavoastră. Trebuie să recunosc că personal nu vă pot oferi mai multe detalii cu privire la dosarul ACTA, cel puțin nu astăzi. negocierile cu privire la dosarul acesta au fost probabil mult mai precaute. Uh, nu știu în ce măsură informațiile s-au, scurt, uh, s-au scurs sau nu. Dumneavoastră ați, uh, ați spus, practic, într-o manieră voalată, că detalii cu privire la acest document s-ar fi scurs. Nu ar mai fi chiar atât de secrete. Îmi pare rău. Uh, dacă s-a întâmplat așa ceva. În ceea ce privește SWIFT și Europol, e evident, uh, este adevărat că Consiliul a adoptat uh, uh, deciziile de implementare. În ceea ce privește Europolul, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, e clar că aceste decizii de implementare au fost deja adoptate la nivelul Consiliului, iar această acțiune a fost una necesară. De ce necesară? Pentru a ne putea asigura că noul Europol va putea funcționa bine. Asta începând de la data de 1 ianuarie. Fără adoptarea respectivelor decizii, cu siguranță uh, agenția Europol ar fi avut mari dificultăți în a funcționa într-o manieră corectă, începând cu data de 1 ianuarie. După părerea membrilor Consiliului, această agenție este foarte importantă și funcționarea acestei agenții este de asemenea importantă și tocmai de aceea am decis să, să le adoptăm. Europol devine acum un organism european, e clar că, în consecință, rolul Parlamentului devine altul Europol se ghida până în momentul de față pornind de la pre, prevederile unei convenții, iar în momentul de față situația s-a schimbat, uh, se, se primește acordul tuturor statelor membre și, după părerea Consiliului, această situație este una îmbuncurătoare îmbucurătoare. Doamnă președinte, îmi pare rău, nu, poate nu am reușit să răspund la toate întrebările, dar cu siguranță reprezentantul Comisiei va completa toată, toate cele spuse de mine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și pentru că ați dat Uh, ați vorbit pe larg în legătură cu Europolul și situații similare. Toată lumea este de acord că e vorba de lucruri foarte importante și tocmai de aceea trebuie să informați Parlamentul European. Dar oricum, pe viitor lucrurile uh, se vor schimba. Domnule Fall. Vă mulțumesc. Poate înainte să răspund la întrebări, ar trebui să revin puțin la trecut. Unii dintre noi poate au uitat cum am ajuns uh, acolo unde suntem acum. Acest sistem a funcționat în mod absolut secret uh, de ani de zile. Secret complet, fără niciun fel de protecție a datelor, în afara unui uh, acord între uh, Statele Unite și SWIFT. La solicitarea primului ministru belgian, după ce autoritățile belgiene pentru protecția datelor și-au exprimat îngrijorarea, Comisia a început să vadă care e situația și pe baza unui mandat din partea Consiliului și conform rezoluției Parlamentului din pe 17 septembrie, am încheiat acordul cât poate el să fie de imperfect, după cum a spus și președinția cu siguranță ar fi putut să fie să fi avut un rezultat uh, puțin diferit din anumite puncte de vedere, am ajuns totuși la un acord. Pe, și vom propune Consiliului să transmită acest rezultat Parlamentului pentru acord. Mi s-a pus întrebarea dacă acest acord aduce ceva bun. Mă mir că acest lucru, uh, că m a întrebat așa ceva. Judecătorul uh, Bruegel a prezentat aceste avantaje și vă sugerez să discutați cu specialiștii antitero uh, din statele membre Um, avem o agenție antiteroristă, dar fiecare, nu avem o astfel de agenție antiteroristă, dar statele membre au astfel de servicii pentru securitatea noastră, a dumneavoastră și a tuturor cetățenilor. Deci, de aici a pornit comisia. Deci, într-adevăr, este util, funcționează și de aceea am uh, continuat pe această cale. Nu am ascuns niciodată Parlamentului că am dorit un acord înainte de sfârșitul anului, având în vedere că SWIFT hotărâse să mute datele. Nimeni uh, nu a făcut aceste planuri ținând cont de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona pentru a înșela Parlamentul am fost deschiși în legătură cu acest lucru și în rezoluția de pe 17 septembrie ați spus că ați înțeles acest lucru și că ați dorit un acord doar pe 12 um, luni și un raport care să respecte tratatul de la Lisabona imediat după aceea. Asta ați și uh, obținut chiar doar 9 luni în loc de 12. Deci ați câștigat 3 luni. Deci vă rog să nu credeți că cineva va înșelat în mod intenționat sau chiar fără intenție. Am operat în mod absolut transparent. În al doilea rând, ce se întâmplă dacă nu aprobați acordul? Vom vedea, dar cu siguranță acordul nu se va aplica. Cine va avea de suferit? Din punctul meu personal de vedere, cu mult raport, cu mult respect, e vorba de securitatea cetățenilor europeni. Ei vor suferi și protecția datelor, pentru că cu siguranță americanii vor găsi căi să obțină informații în legătură cu cetățenii europeni fără vreun grad de protecție negociat de noi. Și cât va dura, nu știu, pentru că sperăm că vom avea un nou acord foarte curând, poate unul mai bun, poate negociatorii vor fi mai buni, Comisia se va ocupa de aceste negocieri și asta nu înseamnă că aș sugera că uh, ne vom descurca mai bine decât uh, președinția suedeză, dar poate succesorul meu va fi mai bun decât mine și vom ajunge la un nou acord cu, încă o dată, cu acordul acestui Parlament. Dar aveți dreptate, cu sau fără ghilotină, fără, a, fără prejudecăți, rolul Parlamentului în tratatele internaționale este doar să-și exprime uh, Um, acordul sau nu. Este destul de binar, parlamentele nu negociază acordurile internaționale conform separării puterilor în stat și până la urmă spuneți da sau ba, ceea ce vă da influență considerabilă aveți dreptul la, să fiți informat de lungul întregului proces, dar vom vedea exact cum se va face acest lucru, dar până la urmă va trebui să vă exprimați sau nu acordul. Este o responsabilitate considerabilă. Reciprocitate. Nu avem TFTP în statele membre și, din câte știu eu, nimeni nu este gata să investească sumele consider- sume considerabile în crearea unui astfel de sistem. Dacă va propune comisia crearea unui TFTP, nu știu. Vom vedea ce va face noua comisie, noul comisar, dar eu mă îndoiesc. Nu cred că Consiliul sau în Consiliu sau în Parlament se va merge prea departe cu această propunere, tocmai pentru că este foarte scump. Uh, și înseamnă acest lucru că folosim sistemul american? Sincer, da. Serviciile noastre de informații din țările dumneavoastră primesc informații din Statele Unite, care sunt printre altele bazate pe analizarea datelor SWIFT și ne spun, vă vor spune dumneavoastră, că, că aceste informații sunt utile, importante în lupta împotriva terorismului. Deci reciprocitatea este asimetrică pentru că noi nu avem un sistem PNR. Am propus un sistem, dar nu avem așa ceva. Americanii au un astfel de sistem și ne uh, dau uh, informații și nouă pe baza acestora, uh, este o reciprocitate limitată, conform mandatului uh, Consiliului. Mi s-a pus o întrebare în legătură cu prevederea privind uh, datele furnizate uh, ONGO uh, în vrac. Swiftul nu cunoaște datele personale ale persoanelor din anumite tranzacții. Și într-o primă fază, nici măcar Statele Unite Autoritățile americane în TFTP nu le cunosc, tocmai având în vedere sistemele de protecție a datelor din sistem. Deci, Statele Unite cer informații în bloc și doar în contextul unei anumite anchete încep să analizeze detalii din acest bloc. Doar dacă cineva din acest bloc uh, este, uh, face obiectul sau este implicat într-o anchetă. Și doar anumite elemente ale acestui uh, bloc înghețat este, sunt puse la microunde pentru a fi dezghețate și folosite e vorba de numere doar în aceste blocuri și identitățile noastre personale nu vor fi um, date comunicate. Așa funcționează sistemul. Vom transmite documente acestui Parlament în viitoarele negocieri? Da. Vom vedea exact E o problemă interinstituțională la cel mai înalt nivel, să vedem exact cum se va face acest lucru. Dar, oricum, când uh, vă vom cere acordul, vă vom da informații în legătură cu tot, toate informațiile legătură cu care trebuie să vă dăm acordul. Să vă dați acordul, mă scuzați. În legătură cu întrebarea ce se întâmplă cu datele deja existente dacă acordul uh, um, dacă se pune capăt acestui acord sau este suspendat conform articolului 2 din acord toate datele deținute de autoritățile americane vor fi în continuare procesate conform, acest acord, conform acestui acord, inclusiv prevederile privind protecția datelor uh, care vor fi aplicate chiar dacă acest acord cade dintr-un motiv sau altul. Deci datele care deja au ajuns în mâinile administrației americane vor putea fi folosite de acestea. Și prevederile se aplică. Pentru a răspunde la întrebarea doamnei Zippel, sunt absolut de acord cu dânsa. Nu putem să lăsăm uh, nimic nici de la libertățile civile, nici de la securitate. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Uh, noi, comisia și comisarii care se ocupă de acest domeniu, uh, știu că um, e vorba, unii vorbesc despre echilibrarea celor două, dar nu putem să lăsăm din drepturile fundamentale. Este evident acest lucru. Încercăm să îndeplinim ambele condiții, să oferim securitate și să facem acest lucru respectând perfect drepturile fundamentale când vă dați acordul sau nu, puteți spune dacă am făcut-o sau nu. Noi credem că da și Consiliul a considerat același lucru în mod unanim. Și doresc să vă spun că abținerile sunt absolut compatibile cu ceea ce tocmai am spus. Funcționează sau nu? Sincer, vă rog, luați în serios ceea ce a făcut uh, judecătorul Vugher uh, este uh, util pentru că altfel vom fi pierdut mult timp și multă energie în acest sens. Noi nu credem că așa s-a întâmplat, că ne-am pierdut vremea. Mulțumim. Cred că mai sunt uh, câteva întrebări la care nu ați răspuns. Uh, întrebarea domnului Buzutil în legătură cu acordul cu Belgia și întrebarea mea, și cred că e una adresată Comisiei, dacă Parlamentul European va fi informat de acum încolo în legătură cu negocierile privind acta. Și dacă raportul, uh, acordul SWIFT este respins, asta nu înseamnă că Statele Unite sau alte țări nu au acces la informații, ci ar avea acces mai greu la informații. Nu spunem că nu ar mai avea nimic puteți să răspundeți la aceste două întrebări? În legătură cu acta, nu am detalii la dispoziție. Asistentul meu îmi va spune ceva. It's not my DG, sorry. Um... Mă scuzați. Tocmai am fost informat că după încheierea acordului veți fi informați în legătură cu, a, cu acordul ACTA. Dar uh, colegii de la Secretariatul General vor transmite întrebarea dumneavoastră. Da, e vorba de DG Trade. Îmi cer scuze, nu mă așteptam la această intervenție. În legătură cu Belgia. Cine sunt autoritățile competente? Uh, e vorba de sistemul tribunalelor bergiene care um, vor fi sesizate o solicitare de asistență reciprocă de către uh, guvernul american conform procedurii obișnuite. Trebuie să-mi aleg cuvintele cu atenție. Probabil, după cum se știe, de ce Belgia? Pentru că SWIFT-ul se află în Belgia, dar baza de date sediul SWIFT este în Belgia, dar datele care ar avea, uh, care ar fi subiectul uh, transferurilor pot să provină din alte state membre. Mm, din alt stat membru, uh, un stat care îmi spune că nu trebuie să-l amintesc. Da, o țară frumoasă altfel. Și în momentul de față se un acord este negociat între cele două țări pentru că la solicitarea unei uh, Uh, unui tribunal belgian conform uh, asistenței ajutorului reciproc cu Statele Unite să poată fi folosite în Belgia aceste date în acest scop. Acest stat uh, care nu trebuie numit este unul pe care îl cunosc destul de bine și doamna Hennis îl cunoaște la fel de bine și în, și Parlamentul din, acest țară, uh, din această țară a pus întrebări ministrului de justiție, justiție din această țară, uh, care a negat în mod foarte clar că această țară are vreo legătură cu uh, această întreagă poveste, dar vă mai pune întrebări pentru că se pare că informația nu circulă bine. Suntem în mare întârziere. Rog serviciul juridic foarte pe scurt să răspundă la întrebări, vă rog. Domnule Pasos. Um, în legătură cu de ceea ce a spus domnul Busutil. E de înțeles. Pentru că dacă acordul nu ar fi fost semnat pe 30 noiembrie, Parlamentul s-ar afla în cu totul altă poziție și s-ar putea implica mai mult în negocieri, cel puțin ar putea fi informat de negocieri și uh, Odată ce acordul a fost semnat, negocierile s-au terminat. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare pentru colegul de la Comisie, Jonathan Fall. Nu am înțeles prea bine ce se va întâmpla cu acordul SWIFT, ținând cont și de uh, comunicatul de presă al Consiliului, pentru că acest acord SWIFT semnat pe 30 noiembrie se va aplica în mod provizoriu de la 1 februarie 2010 și se va, va expira pe 1 octombrie 2010. cu excepția posibilității folosirii clauzei suspendării expirării din articolul 14. Dacă, n-am înțeles dacă Parlamentului se va cere acordul în legătură cu acest acord, pentru că domnul Faul a spus și că Comisia va face o recomandare de directivă pentru negocierea următorului acord, acordul pe termen lung. Deci nu știu care este situația concretă a acestui acord și cred că ar fi bine ca Parlamentul să știe. Mr. Chairman. Doamnă președinte. May, I Vă rog, cer și eu cuvântul câteva momente pentru a pune alte întrebări domnului Jonathan Fall. În legătură cu termenul, tratatul de la Lisabona a fost semnat acum 2 ani de zile. Nu mă miră faptul că dacă Consiliul ne-ar spune că ar exista un mod de adoptare, nu poate să spună că nu pot să ceară acordul Parlamentului European. Ar fi putut să se pregătească la această, pentru această posibilitate, nu să înceapă doar săptămâna viitoare la Comitetul 30, articolului 36 să își, să găsească o modalitate. După cum domnul Paso știe, acordul va intra în vigoare în februarie și din punct de vedere juridic, nu există obstacole la, pentru trimiterea acordului semnat pe 30 noiembrie la Parlamentul European. Deci, trebuie să vă spun că este o obligație, nu e vorba doar de încrederea reciprocă aici. Articolul 218 prevede că Parlamentul European și Consiliul, în situații urgente, pot cădea de acord asupra uh, unui, unui, ter, unui termen limită. Deci, trebuie să vă spun că nu există obstacole legale împotriva uh, chiar înainte de 1 februarie a solicitării pentru acord uh, din partea Parlamentului European. Pentru că suntem de acord în ceea ce privește confidențialitatea. Nu avem doar un acord cadru cu Comisia, avem și un acord bilateral, interinstituțional cu Consiliul în ceea ce privește confidențialitatea și um, documentele strict secrete. Deci, Parlamentul European și această comisie uh, sunt capabile să primească și documente confidențiale uh, absolut secrete. Mulțumesc pentru clarificare. Este utilă, aș fi încheiat, dar suntem mult în întârziere, dar avem puține lucruri care mai rămân pe ordinea de zi și merită această dezbatere în legătură cu perioada de tranziție. Într-adevăr, uh, data de 1, intrarea în vigoare a tratatului la 1 decembrie nu este o surpriză, nu? Deci, Comisia ar fi trebuit să pregătească deja solicitarea de acord din partea Parlamentului, având în vedere cadrul juridic prezentat de uh, Serviciul Juridic al Parlamentului. Deci, vă rog să răspundeți foarte pe scurt la această întrebare, să ne asigurați că ne veți transmite această solicitare de acord cât de repede. Mulțumesc! Uh, După cum am spus deja și Jonathan Fall a fost de acord cu mine, vom trimite cât de repede va fi posibil din punct de vedere practic această solicitare. Săptămâna viitoare deja va avea loc o discuție privind modalitățile trimiterii acestei solicitări și procedura de acord va putea fi aplicată de Parlament. Se, aceste lucruri se vor face curând. Ultima observație. Președinția a încercat să informeze Comisia cât mai pe larg atât uh, comisia ca atare, dar am informat și uh, pe anumiți membri ai acestei comisii, v-am invitat la prânz. Și în puținele zile care rămân președinției suedeze suntem încă disponibili să-l organizăm. Mulțumesc. Uh, vom rezolva lucrurile în scris, pentru că nu mă satisfac uh, observațiile dumneavoastră. Informațiile informale trimise de la un om la altul nu înseamnă informarea Parlamentului European. Dacă trebuie să luăm deci o decizie în legătură cu ceva, avem acces la toate documentele în legătură cu care uh, trebuie să ne pronunțăm. Asta înseamnă toate informațiile. Președinția acestei comisii va, va trimite o scrisoare uh, Consiliului European și uh, vă vom cere solicitarea de acord rapid de tot. Domnule Faul. Mulțumesc, doamna președinte. Uh Ceea ce trebuie să înțelegem este că acum când ne uităm în urmă, vedem cum anume lucrurile s-au îmbinat atât de bine și am reușit să semnăm uh, pe 30 noiembrie, însă adevărul e că până în ultimul moment nu eram sigur că vom fi în măsură să semnăm acest acord cu Statele Unite, pentru că negocierile au fost foarte grele și nu era foarte clar nici măcar dacă Consiliul va fi de acord cu textul așa cum i-a fost acesta înaintat luni. Nu e ca și cum știam de luni de zile ce se va întâmpla concret. În al doilea rând, pentru a vă confirma, da, vom face două lucruri. Comisia mai întâi va propune, uh, cel puțin eu vorbesc în numele Comisiei, nu știu ce va face Consiliul, uh, Comisia va propune Consiliului să solicite, să facă această solicitare de acord. Vom propune acest lucru. În, în același timp, vom uh, începe să lucrăm deja la noul acord, pentru că acesta durează doar 9 luni de zile, chiar dacă veți da acordul dumneavoastră. Deci trebuie să facem lucrurile simultan, în paralel și vom face asta și sunt convins că Consiliul vă va furniza toate uh, datele și informațiile de care aveți nevoie, în așa fel încât să vă puteți îndeplini uh, uh rolul care vă revine în ambele proceduri. Deci poate că le veți primi în același timp, pe de o parte o solicitare de acord pentru uh, acordul semnat pe 30 noiembrie și în același timp veți fi informați referitor la Procedurile în curs la Consiliu, mai întâi pentru a obține un mandat pentru Comisie pentru negocierea unui nou acord. Și negociatorii de la Comisie vă vor ține informați pe deplin, așa cum se prevede în tratat în articolul 218, iar asta la toate stadiile negocierii este modul cel mai înțelept de a proceda pentru a putea respecta natura uh, a negocierilor internaționale. Doamna președinte, doar un ultim răspuns pe care am vrea să-l avem din partea dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că veți pregăti o propunere către Consiliu pentru ca acesta să facă solicitarea de uh, acord. Dar mie mi se pare că dumneavoastră ați început intervenția dumneavoastră spunând că actuala comisie nu poate să facă acest lucru. Precizați, vă rog domnul Jonathan Fall. Nu pot să vă dau această asigurare acum pentru că va trebui să ținem seama și de avizul juridic din partea avocaților noștri, însă trebuie să vă spun că ei au o interpretare foarte strictă a modului în care funcționează comisia actuală în capacitatea sa de uh, uh comisie care îi termină mandatul. Deci nu pot să exclud faptul că acest lucru se va face sub mandatul noii comisii. Ah, doamna președinte. Deci înseamnă că va mai dura încă vreo două luni. Deci, Parlamentul va face tot ceea ce stă în putință pentru a lua deciziile cât mai repede posibil și sper că și Comisia și Consiliul își vor da seama că e vorba de o, un subiect care a fost discutat de luni de zile și există consecințe, de aceea trebuie să luăm decizii rapide împreună cu actuala comisie. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat la această ședință. A, dumneavoastră încă mai rămâneți pentru următorul punct de pe ordinea de zi, domnule Jonathan Fall. Foarte bine. Dragi colegi, mai avem încă două puncte rămase pe ordinea de zi. Am înțeles că domnul Fall va face o prezentare pentru ambele puncte, punctele 19 și 20. ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Însă vă rog, dacă părăsiți acum ședința, faceți asta în mod calm pentru a nu deranja. Uh, first and briefly deal with the, the question? Dragi colegi, Acum putem poate să începem deja discuțiile pe marginea acestor două puncte, pentru că domnul Fall va putea să răspundă și la întrebările noastre de ieri cu privire la uh, chestiunile bugetare și resursele financiare și poate că vă puteți referi acum și la impactul tratatului de Sabona pe asupra cooperării judiciare în do domeniul penal. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce privește primul punct, și anume articolul 209. Acest articol prevede ca Comisia să propună servicii de secretariat, pe care, lucru pe care îl va face cu plăcere, pentru că acest grup consacrat articolului 209 nu are un buget prevăzut pentru asta și face parte din bugetul Comisiei. Și sunt convins că în, următoarele, în următorii ani va exista o revizuire și o dezbatere aprofundată asupra uh, legislației referitoare la protecția datelor. Iar eu am speranța că vom reuși să modificăm, probabil în mod uh, semnificativ, directiva articolului 209. E o dorință care există deja de ani de zile și poate că vom reuși într-adevăr să o realizăm. Cel de-al treilea pilon va dispărea, având în vedere tratatul de Lisabona și deci iată că a venit momentul să analizăm modul în care ne am, am putea avea un singur instrument coerent care să țină seama și de partea comercială și de partea penală când vine vorba de protecția datelor. Grupul acesta consacrat articolului 209 este important, dar nu pot, pe de altă parte, să-mi cer scuze pentru faptul că nu are buget. Nu este un grup consultativ, nu înlocuiește uh, supraveghetorul european la nivel, la, pentru protecția datelor la nivel european și deci Referitor la această întrebare, la care de altfel m-am referit și mai devreme, acest grup ținea de pilonul numărul 3 și asta până uh, luni seara. Și exista un corp legislativ instaurat care funcționa în funcție de procedurile în vigoare până acum. Acum, însă, situația s-a schimbat și va, va trebui să examinăm care sunt acele instrumente care ne-ar putea permite să facem propuneri, să revizuim anumite directive, să le modificăm, să le înlocuim. Și va trebui să vedem care sunt uh, documentele cele mai urgente de analizat și vom vedea ce anume putem propune Uh, ca nouă legislație și sub formă de directivă. Cel de-al treilea pilon aproape că dispare și Ceea ce rămâne din acest trei pilo- uh, al treilea pilon este totuși încă în continuare deosebit de important în materie legislativă, pentru că aici avem uh, regulamente foarte uh, specifice care se aplică, prevăzute în tratat, mai ales în ceea ce privește Irlanda, Marea Britanie, Danemarca, dar nu doar aceste trei state membre pentru că există anumite mecanisme ce pot fi activate în uh, situații de urgență care au fost prevăzute. Deci noi vom continua să definim care este Uh, modalitatea de cooperare polițienească cea mai bună, judiciară, cea mai bună, să, uh, având în vedere dispariția celui de-al treilea pilon și vom încerca să definim anumite instrumente. Vom face o comunicare, vom încerca să vă înaintăm cât mai repede posibil. Bineînțeles, am pregătit deja de multă vreme intrarea în vigoare a tratatului de Sabona și consecințele acestuia și vom înainta o propunere specifică pentru a modifica sau pentru a înlocui legislația din pilonul al treilea și asta în timp util. Nu pot să vă dau o dată precisă pentru că asta va ține mai degrabă de mandatul noii comisii când aceasta va intra în funcție. Și știți că audierile uh, vor avea loc curând și veți avea ocazia cu siguranță să puneți întrebări viitorilor comisari pe această temă. Doamna președinte, mulțumesc. Sunt eventual colegi care ar dori să ia cuvântul? You're very convincing. Nu, atunci se pare, domnule uh, Fol, că sunteți foarte convingător. Uh, Văd că toată lumea este mulțumită cu explicația dumneavoastră. Ce pot să vă spun acum este că, în ceea ce privește sprijinul referitor la grupul articolului 209, am senzația, și asta a fost senzația generală ieri în sală, uh, că acest grup are nevoie de mai mult sprijin pentru că e un, uh, un organism care are un uh, rol de consilier și are un rol sporit sub noul tratat. Deci poate că nu e suficient să așteptăm pentru a avea mai mult, uh, mai mult cadru juridic în ceea ce privește protecția datelor pentru a face acest lucru. E Bineînțeles, aceste întrebări pot fi puse și viitorilor candidați uh, pentru postul de comisar. Pentru că putem să întrebăm cum anume vă veți organiza secretariatul, cum anume veți aloca resursele, fondurile și poate că acești candidați comisari vor putea să ne explice dacă sunt gata să propună mai mult sprijin acestui grup de lucru pentru articolul 29. Deci, dragi colegi, astfel încheiem ședința noastră de astăzi. Aș dori să-i mulțumesc din nou domnului Fol pentru timpul pe care ni l-a consacrat și acum va începe o ședință a coordonatorilor care este prevăzută la ora 12. De aceea, deocamdată, suspendăm ședința.